I, suggest that we, that we start. Uh, uh, first, uh, some technical... Vă propun să începem. Câteva anunțuri tehnice. Avem interpretare uh, în toate limbile, cu excepția limbii irlandeze. Și aș dori să vă mai spun că această reuniune este transmisă pe internet și că intervențiile vorbitorilor și participa ale participanților vor fi înregistrate. Stimați uh, invitați, uh, stimați uh, colegi, îmi face plăcere să vă urez bun venit la această reuniune interparlamentară organizată de Comisia PETI, de Competiții și a Comisia Juridică cu participarea Ombudsmanului European. Sper că vom avea ocazia de a avea un schimb de vederi interesant Uh, dar și uh, de bune practici în ce privește punerea în aplicare a legislației europene. Cred că suntem cu toții de acord că transpunerea, punerea în aplicare și aplicarea legislației europene uh, nu sunt doar chestiuni tehnice, ci sunt chestiuni foarte importante pentru democrația europeană. După cum știm, democrația noastră se confruntă cu probleme precum crize legate de statul de drept, iar încrederea Uh, cetățenilor în capacitatea Uniunii Europene de a-și uh, ține promisiunilor scade. Deci, o punere uh, eficientă în aplicarea legislației europene este foarte importantă pentru a ne menține credibilitatea și legitimitatea. Legislația europeană poate duce la rezultate concrete pentru cetățenii noștri și pentru mediul de afaceri doar dacă este cu adevărat bine pusă în practică. Dacă nu respectăm uh, punerea în aplicare la timp a legislației europene, uh, îi uh, descurajează pe cetățenii europeni și pe antreprenori în ce privește previzibilitatea legislației europene și de aceea ședința de astăzi este foarte importantă pentru că trebuie să ne sporim angajamentul pentru a ne asigura că obiectivele politici conținute în legislație nu se pierd sau nu sunt diluate în faza de implementare, de punere în aplicare și parlamentele naționale sunt jucători cheie în acest sens, nu numai uh, în faza de transpunere, ci rolul lor în configurarea în propunerea legislativă a uh, evoluat uh, în ultimii 10 ani, mai ales de la adoptarea tratatului de la Lisabona. Parlamentele naționale sunt tot mai uh, implicate în faza timpurie în pregătirea legislației și a politicile europene în contextul uh, dialogului politic între parlamentele naționale și instituțiile europene, dar și uh, în exercitarea dreptului de control democratic referitor la propunerile uh, europene în baza principiului subsidiarității. Și implicarea lor este la fel foarte importantă pentru că sporește uh, legitimitatea sau, să spunem mai bine, legitimitatea acțiunilor uh, europene. Dar uh, parlamentele naționale nu sunt singurii actori uh, implicați în acest proces de implementare. Uh, intervin și actori uh, naționali, uh, regionali, uh, dar și tribunale naționale care aplică legea la fața locului, iar instituțiile europene împărtășesc această răspundere de a asigura o punere în aplicare sau o legiferare transparentă, clară și bazată pe dovezi. Dacă legislația europeană este clară și accesibilă, ea poate să fie pusă în aplicare în mod eficient, iar cetățenii și antreprenorii își pot înțelege mai bine drepturile și obligațiile și uh, sistemul judiciar uh, le poate și pune în aplicare. Sper că ne așteaptă o zi interesantă, că vom avea un schimb de vederi fructuos și, fără a mai pierde timpul, aș dori să-i dau cuvântul domnului Palciachi, care este vicepreședinte al Comisiei de Petiții, care se va și prezenta probabil. Mulțumesc uh, foarte mult, stimați uh, membrii Parlamentului European, stimați uh, Uh, vorbitori, uh, stimați participanți. Îmi revine onoarea să vă urez uh, bun venit astăzi în numele Comisiei de Petiții. E o plăcere să urez bun venit tuturor participanților la această ședință interparlamentară organizată împreună cu Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European și în cooperare cu rețea europeană a ombudsmanilor. Implementarea și aplicarea legislației europene, subiectul de astăzi, uh, și întrunirea așteptărilor cetățenilor uh, sunt teme foarte importante. Cetățenii și-au exprimat îngrijorări în ce privește o punere în aplicare defectuoasă sau chiar o încălcare a legislației europene. Două dintre studiile cheie pe care le vom analiza în această sesiune, în această dimineață, vizează uh, două texte legislative europene care au făcut obiectul uh, unor petiții foarte numeroase la Comisia noastră de petiții. Mă refer în primul rând la directiva din 2014 cu privire la evaluarea eforturilor privind uh, proiectele publice și private în domeniul mediului înconjurător și apoi regulamentul din 2004 privind drepturile călătorilor aerieni. Mediul înconjurător și drepturile consumatorilor sunt uh, două din domeniile în care cetățenii consideră că legislația europeană ar putea să fie mai bine pusă în aplicare și aplicată de către statele membre. Și asta justifică pe deplin prezența uh, reprezentanților parlamentelor naționale, a ombudsmanilor uh, național și european, dar și a unei echipe de experți cu toții vom discuta uh, aceste două uh, studii. Vă urez uh, o dezbatere plăcută și rodnică și acum o să dau cuvântul doamnei Selin Gauer, care este secretar general, vicesecretar general la Comisia Europeană. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! O să fac uh, o prezentare de introducere care va lansa această uh, sesiune foarte interesantă în ce privește implementarea legislației europene. La ultimul discurs privind starea Uniunii, uh, președintele Juncker a spus că Uniunea Europeană este o comunitate de drept și punerea în aplicare eficientă a legislației europene este foarte importantă pentru a ne asigura că cetățenii și mediul de afaceri se bucură de foloasele politicilor europene. Punerea în aplicare adecvată se asigură că că cetățenii uh, pot să se bucure de drepturile conferite uh, prin uh, legislația europeană, dar și că vor obține Uh, despăgubiri uh, rapide dacă legislația europeană este uh, încălcată. Este de datoria noastră a tuturor, nu numai a Comisiei Europene în procedurile de infringement, ci a noastră a tuturor cei care acționează la nivel național, regional sau european pentru a ne asigura că această legislație este cu adevărat bine pusă în aplicare. Aș dori să vă spun în câteva cuvinte ce face Comisia în acest domeniu. În urmă cu doi ani am uh, adoptat o comunicare uh, în ceea ce privește o uh, strategie, deci o legislație europeană prin o mai bună aplicare. Această comunicare se baza pe două principii. În primul rând, cooperarea mai strânsă cu statele membre, pentru a ne asigura că legislația europeană este mai bine pusă în aplicare. Pentru că e mai bine să previi decât să tratezi, decât să tot uh, tratăm uh, uh, proceduri de infringement, ne-am spus că este mai bine să le prevenim, ca ele să nu apară și deci că este foarte important să cooperăm cu autoritățile și parlamentele naționale în transpunerea legislației europene. Și asta este valabil mai ales în ce privește transpunerea directivelor europene pentru care avem uh, foarte multe instrumente și uh, uh, măsuri pentru statele membre pentru a le ajuta să pună în aplicare măsurile acordate, um, aprobate de către Parlamentul European și Consiliul European. Dar e valabil și când un cetățean sau un antreprenor depun o, cer, o, o plângere uh, pentru a ne spune că legislația nu a fost bine pusă în aplicare. Și încă o dată, în loc să mergem la tribunal și a obține soluționare juridică, încercăm să avem un dialog cu statul membru respectiv pentru a găsi o soluție la uh, problema respectivă. Al doilea pilon al politicii de punere în aplicare a Comisiei e reprezentat de acțiuni uh, rapide și eficiente împotriva uh, încălcărilor care sunt uh, persistente sau care ar putea să fie rezolvate prin dialog. Și în acest sens, comunicarea stabilește patru priorități pentru intervenția Comisiei. În primul rând, cazurile în care transpunerea nu a avut loc sau nu a avut loc în mod adecvat, când directivele respective nu au fost transpuse în legislația națională. În al doilea rând, situații în care statele membre nu respectă o hotărâre a Curții de Justiție. În al treilea rând, rând, situații în care uh, uh, interesele financiare ale Uniunii Europene sunt în joc și apoi, în fine, situații în care competențele exclusive ale Uniunii Europene sunt în pericol. Și iată care sunt uh, cele patru priorități pe care le-am stabilit în domeniul punerii în aplicare, dar recunoaștem că pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri nu uh, reprezintă uh, Uh, calea cea mai bună pentru a ne asigura că legislația este cu adevărat bine pusă în aplicare și deci credem foarte mult în aceste parteneriate cu parlamentele naționale și cu ombudsmanul european. Este foarte important și pentru că pentru cetățeni va fi primul punct de acces pentru a se asigura că sesizările, plângerile lor uh, sunt auzite și că vor fi tratate. Și adesea anchetele ne uh, arată că avem probleme de Uh, probleme repetate, sistematice, în ce privește uh, respectarea legislației europene. Și de aceea considerăm că cooperarea și parteneriatul reprezintă soluția ideală. În urmă cu un an uh, am organizat o primă sesiune de lucru cu Ombudsmanul European, cu ombudsmanii naționali și cu serviciile Comisiei să vedem cum putem să dăm viața acestui parteneriat și așteptăm cu nerăbdare să mai organizăm cât mai repede un alt eveniment. Uh, la doi ani după comunicarea Comisiei să vedem uh, în ce stadiu se află punerea în aplicare. În septembrie, Comisia Europeană a publicat o uh, viziune de ansamblu care ne arată un print screen, print screen foarte important al situației de la fața locului. Se spune că au fost progrese au fost înregistrate de către Comisie în eforturile de a se asigura că legislația europeană este pusă în aplicare și transpusă. Și se pune accentul pe, pe patru elemente. În primul rând, uh, domeniile în care am stabilit priorități și unde am constatat uh, încălcări. Apoi, uh, cum ne situăm față de benchmark-uri pentru a ne asigura că suntem mai eficienți în ce privește tratarea plângerilor. Apoi, felul în care am încercat să consolidăm cooperarea și dezbaterile cu statele membre și, în al patrulea rând, felul în care am încercat să comunicăm direct și cu părțile implicate și cu publicul în general. Ne-am bucurat uh, de faptul că eforturile noastre au fost recunoscute, dar am notat și cele două domenii în care Curtea a considerat că e nevoie de eforturi suplimentare. Primul domeniu, felul în care tratăm uh, plângerile cetățenilor și abordăm uh, drepturile cetățenilor. Suntem pe deplin convinși că plângerile cetățenilor și ale uh, companiilor sunt foarte importante pentru a detecta încălcările legislației. Uh, pentru noi, pentru Comisia Europeană, este foarte greu uh, uh, de la Bruxelles să vedem care sunt problemele dacă nu ajung plângerile la noi. Deci punem mare pleț pe aceste plângeri pe care le primim și încercăm să le tratăm ținând cont de toate principiile ale bunei administrații încercăm să venim și cu linii uh, directoare, deci le spunem uh, reclamanților ce trebuie să ne informeze ca să luăm măsuri. De asemenea, ne angajăm să răspundem la această plângere în răstimp uh, de 12 luni, o adevărată provocare pentru noi. Dar avem și o problemă de așteptări, pentru că adesea reclamanții vin la noi și ne spun, vă rugăm, dați-ne compensații financiare, pentru că s-a încălcat legislația europeană și am avut de suferit. Face ceva pentru mine. Și știți că nu comisia poate face așa ceva, ci tribunalele naționale hotărăsc uh, cuantumul sumelor. Și de aceea încercăm să schimbăm mai multe informații cu cetățenii pentru ca ei să știe cui să se adreseze și mai considerăm și că ombudsmanii naționali sunt uh, foarte utili uh, pentru a ajuta cetățenii să uh, Uh, găsească calea de accent, acces pentru a-și exprima uh, plângerile. Al doilea domeniu în care uh, Curtea a considerat că se poate aduce o îmbunătățire, o reprezintă, îl reprezintă transparența. Am depus foarte multe eforturi în acest domeniu, dar e clar că nu, eforturile noastre nu au fost suficiente cetățenii în domeniul uh, transparenței cer de la noi două lucruri. În primul rând, doresc să știe ce facem când punem în aplicare, care sunt uh, cazurile pe care le tratăm, de ce și cum le abordăm. Și în acest domeniu încercăm să ținem uh, cont de îngrijorările de îngrijorări publicând declarații de plesă după fiecare ciclu de infringement și publicând și un raport anual în legătură cu tratarea procedurii de infringement la nivel european. Și aici uh, dezbaterea de astăzi cu comisiile sunt, e foarte utilă pentru a avea un dialog de calitate și pentru a avea un control uh, sănătos uh, asupra tuturor intervențiilor, pentru a ne asigura că privim, primim cu adevărat feedback dar pe cetățeni îi interesează și felul în care directivele sunt transpuse la nivel național și să vadă cum se face, uh, deci să se facă o comparație între transpunerea între diversele state membre și încercăm să dezvoltăm un sistem astfel încât uh, cetățenii să verifice cum Parlamentul Național a pus în aplicare o directivă, dacă au mers mai departe pentru că doreau să aibă o legislație suplimentară și cum alte state membre au tratat aceeași problemă. Deci încercăm să ne asigurăm că avem uh, mai multă comparabilitate și că punem uh, dispoziție uh, informații pentru cetățeni și mediul de afaceri. Și în acest context, uh, rolul Parlamentelor Naționale este foarte important, pentru că dacă vrem cu adevărat să avem o implementare de succes, trebuie să ne asigurăm că transpunerea de către Parlamentele Naționale se face în mod satisfăcător. Și mai există și un alt element care este foarte important, respectiv că dezbaterile politice trebuie să aibă loc uh, la forurile naționale, deci în parlamentele naționale, pentru a avea dezbateri cât mai active uh, pe marginea legislației europene și de aceea ne bucurăm de întâlnirea de astăzi cu parlamentele naționale. În încheiere, aș dori încă o dată să subliniez că implementarea legislației europene este o misiune comună pentru noi toți, uh, instituții europene și naționale, și că nu e o chestiune statică, ea evoluează, trebuie tot timpul să actualizăm și să îmbunătățim felul în care punem în aplicare legislația europeană, pentru că încă o dată este un proces în mișcare. Săptămâna trecută, Comisia a publicat o comunicare cu privire la piața unică. A fost o cerere a Consiliului European care ne-a rugat să spunem cum se pot uh, identifica obstacolele pentru ca uh, piața unică să funcționeze cu adevărat eficient. Am studiat domeniul, am identificat uh, anumite zone, ne-am dat seama că există multe propuneri încă în uh, curs între cei doi colegiuitori, dar în comunicarea noastră veți găsi un aspect foarte important. Ce lipsește cel mai mult este implementarea la nivel european, național și local și de aceea ziua de astăzi este atât de importantă și va reprezenta o contribuție atât de importantă la o uh, implementare de calitate a legislației europene, pentru că fără ea uh, regulile și legile nu au niciun sens. Deci uh, vă urez o dezbatere rotnică foarte interesantă și aștept cu nerăbdare să aștept contribuțiile dumneavoastră și rezultatele dezbaterii. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne Gauer, și îi dăm cuvântul acum doamnei ombudsman, doamnei Emily Oreli. Vă rog, aveți cuvântul. Indeed, um, and good morning everybody. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Mă bucur foarte mult să pot participa astăzi la aceste dezbateri pe o temă extrem de importantă, nu doar pentru proiectul european, cât și pentru înțelegerea noastră față de anumite provocări față de democrație pentru că trebuie să putem înțelege și să influențăm cum oamenii se pot implica deci, în procesul de legiferare și influența pe care acesta o are asupra vieților cotidiene și este oricum ceva, un aspect crucial pentru, la nivel uman și față relația noastră cu lumea, să înțelegem și să simțim că uh, modul în care ne trăim viața nu este decis doar de către altcineva mereu mai ales acum într-o lume în care noile tehnologii exercită un nivel ridicat de control asupra agendei politice și atunci poate fi ușor la nivel individual să crezi sau să fii indus să crezi că uh, nu mai, că instituțiile politice nu mai exercită un control corect asupra lumii în care trăim și uh, să ne gândim și la uh, acest slogan politic care a fost utilizat în referendumul din uh, Marea Britanie în Brexit, luați în, înapoi controlul, pentru că este un efect psihologic asupra foarte multor oameni. Și atunci când oamenii ajung să simtă că au pierdut control, atunci credibilitatea și legitimitatea instituțiilor noastre legislative are de suferit, chiar dacă aceste instituții sunt în mod uh, evident democratice. Pentru că lipsa de control este un argument des folosit de către eurosceptici pentru a ataca Uniunea Europeană. Totuși, uh, sunt și politicieni și curente de gândire pro-europene care resimtă această senzație și de aceea sunt, există anumite fenomene, evoluții politice care sunt percepute negativ și foarte adesea chiar când uh, de fapt sunt implicați în uh, luarea de decizie, uh, totuși există anumite critici pentru că este o temă foarte vastă față, în care m-am implicat, încercând să mă implic în uh, acest domeniu și uh, foarte recent în ceea ce privește deciziile luate la nivel de Consiliu, care sunt discutate și acum în uh, Parlamentul European, dreptul cetățenilor de a fi la curent cu ceea ce este adoptat de către legiuitori. Și asta trebuie să fie în egală măsură la nivel național cât și la nivel european. Deci trebuie să putem uh, oferi publicului larg un răspuns, trebuie ca publicul să știe felul în care este elaborată legislația uh, europeană. Uh, foarte multe proceduri de infringement au fost lansate de către Comisie chiar uh, în ultimul an. Pentru cei care au mijloace, sigur că și uh, uh, procedurile juridice pot fi uh, eficiente. Uh, Apoi, prin la nivel de consultări publice, cetățenii și părțile interesate pot folosi experiența de care le spun pentru a vedea și a influența modul în care este aplicată legislația europeană. De asemenea, inițiativa cetățenească europeană este un instrument foarte european, chiar dacă încă nu s-a dezvoltat la întregul său potențial. Instituția mea, la care uh, ombudsmanul european joacă un rol de punte între cetățeni și uh, administrațiile naționale, dar prin colaborare în cadrul rețelei europene a ombudsmanilor, unde încercăm de asemenea să creăm noi punți între cetățeni și administrațiile europene, când este vorba de o dimensiune legislativă europeană. Am început de asemenea să efectuăm și investigații paralele într-un anumit număr de uh, teme interesante, atât la nivel național cât și legate de aplicarea legislației UE și astfel putem coopera mai bine. După cum știți, tratatul de la Lisabona a instituit în mod oficial un rol pentru parlamentele naționale în procesul legislativ european. Aceste parlamente naționale au un rol, un rol clar de jucat atât în ceea ce privește trans, transpunerea legislației europene, cât și prin noi mecanisme. Astfel, par, dialogul interparlamentar uh, face aceste procese mult mai concrete și, sigur, vorbim astăzi și despre punerea în aplicare a legislației, nu doar despre legiferare. Și totuși există, deci, în acest moment, uh, ca aceste mecanisme prin care parlamentele naționale pot să, ju- pot să juca un rol din ce în ce mai important în procesul legislativ european. Deci, Acum trebuie să încurajăm cetățenii, bineînțeles, să se implice mai mult și asta înseamnă că și parlamentele naționale trebuie să exercite o influență mai mare. Și, uh, bineînțeles, că deputații de la nivel național pot și trebuie să fie niște jucători importanți, o voce importantă în dezbaterea europeană. Și, dincolo de diferitele schimbări structurale care au loc, să zicem, în uh, în ultima vreme, probabil că chestiunea fundamentală este decalajul dintre așteptările pe care le au, să zicem, uh, inițiatorii unei cetățenești și măsurile pe care le poate lua și le poate propune comisia. De exemplu, dacă ne gândim la inițiativa privind dreptul la apă, i-a luat Comisia aproape 2 ani ca să poată veni cu o propunere legislativă ca răspuns la această inițiativă cetățenească. Ei, sunt mai multe motive la asta și sigur că asta poate fi frustrant pentru părțile implicate, să vadă că eforturile lor uh, necesitat atât de mult timp până la uh, producerea unor efecte legislative. Uh, deci trebuie să vedem cum uh, gestionăm așteptările cetățenilor și atunci sigur că și parlamentele naționale trebuie să își exerce această influență față de legiuitorul european. Dar locul cel mai important unde trebuie să începem este nivelul de conștientizare, nevoia pentru cetățeni și pentru parlamentari să știe exact cum anume vocea lor uh, poate fi auzită având în vedere că ne îndreptăm spre alegerile europene din 2019, care va fi un test unei așa, vom vedea ce răspuns vom putea oferi populismului și euroscepticismului. Ei trebuie să ne asigurăm că uh, Uniunea Europeană ascultă ceea ce au de spus și că vocea lor are o influență aici în instituțiile europene. Vă mulțumesc pentru atenție și uh, vă urmări cu interes dezbaterile de astăzi. Mulțumesc! Mulțumim, doamna O'Reilly, pentru aceste uh, cuvinte introductive. Bun, acum vom începe primul panel care se va concentra pe transpunere, punere în aplicare și implementare a dreptului Uniunii și prima sesiune se va concentra pe câteva cazuri de transpunere și implementarea unor instrumente legislative UE. Bun, între aceste, aceste studii de caz vor ilustra deci anumite dificultăți ale transpunerii și implementării și de, asta ne va permite să avem o dezbatere pe marginea acestor provocări, inclusiv pe dimensiunea sporirii rolului parlamentelor naționale în acest proces. Deci în ceea ce privește primul panel, directiva prin mediere, aș vrea să reamintesc că este vorba de un instrument major legislativ introdus de UE pentru a încuraja recurgerea la uh, soluții alternative la mediere, deci în materie civilă și comercială și de asemenea pentru a asigura un acces facilitat la justiție, pentru că suntem în spațiul comun de justiție. Deci această directivă este un instrument esențial care promovează soluții non-juridice pentru a mai ușura și povara care apasă pe umerii curților de justiție pentru că, sigur, astfel se pot rezolva anumite litigii, se pot evita costuri foarte ridicate, perioade de așteptare foarte lungi, care, sigur, sunt specifice multor uh, litigii în fața instanțelor. Pentru că asta poate ajuta, deci, la economisirea de timp și de bani și poate corespunde mai bine nevoilor părților interesate în multe cazuri. De la adoptarea acestei uh, directive, uh, ea Comisia pentru Afaceri Juridice a monitorizat îndeaproape transpunerea și implementarea, s a organizat audiere, um, ateliere, am făcut apel la expertiză din partea mediului universitar pentru a evalua impactul pe care uh, directiva privind medierea l-a avut asupra cetățenilor și întreprinderilor de la intrarea sa în vigoare. Și monitorizare întreprinsă de comisia noastră a ajuns la concluzia că, sigur, directiva a avut un anumit succes, mai ales ridicând gradul de conștientizare în cadrul Uniunii Europene privind avantajele procedurilor de mediere, însă ă, procesul de implementare variază foarte mult între statele membre și de aceea noi ă, am emis o serie de recomandări către statele membre pentru ca acestea să-și întețească eforturile pentru a promova ă, medierea. Vom discuta despre asta, sigur, în uh, cadrul dezbaterilor de astăzi pe marginea acestor uh, studiu de caz. Dar mai întâi aș vrea să le urez uh, bun venit doamnei Maria Jose Iglesias, care este director în cadrul Serviciului Juridic al Parlamentului. Mulțumesc, doamna președinte. Bun, de fapt, va trebui să încep prin a eh, explica că eh, juris, eh, consultul nostru nu este prezent. Asta a fost reținut la Curtea de Justiție și sigur este păcat, mai ales că serviciul juridic a fost îndeaproape asociat la organizarea acestui eveniment. Și într-adevăr, este o temă de o importanță capitală pentru Parlament și, bineînțeles, pentru serviciul nostru specializat. Și, bineînțeles, într-o comunitate bazată pe statul de drept în Europeană, aplicarea legislației este un element crucial pentru statul de drept. Până la urmă, existența însă și a dreptului depinde de aplicarea sa, de respectarea sa și dacă puterile publice nu sunt capabile să garanteze uh, eficiența aplicării legii, până la urmă statul de drept nu mai există, pur și simplu. Însă legislația europeană are o anumită fragilitate prin natura sa în ceea ce privește punerea în aplicare. Pentru că vorbim aici de o situație în care trebuie asigurat dialogul între 28 de ordini juridice diferite, 28 de culturi juridice. Și, sigur, Uniunea are și o structură politică foarte descentralizată. Nu dispune Uniunea de un adevărat, o adevărată putere executivă, de deci ce încredințează statelor membre misiunea aplicării și garantării ă, statului de drept. Asta, pe de-o parte, înseamnă că parlamentele naționale sunt implicate în procesul de transpunere a dreptului Uniunii în dreptul național, când este vorba de norme de tip directive care nu sunt cu aplicare directă, dar după aceea și structurile intermediare administrative intervin în procesul de aplicare al dreptului. Bun, la nivel de transpunere ne confruntăm deja cu mai multe niveluri de dificultate. În primul rând menționam deja existența unor culturi juridice diferite, însă există și diferențe la nivel de procedură și de grad de implicare a parlamentelor naționale și a autorităților administrative mai există încă un uh, fenomen care ne-a uh, îngrijorat foarte mult în uh, ultimii ani, așa numitul fenomen gold plating și anume adăugarea unor elemente suplimentare față de norma inițială europeană în transpunerea la nivel național. Și sigur că există nuanțe de divergențe la interpretare, există diferite structuri administrative. Deci, practic, per ansamblu, uh, dreptul Uniunii Europene se confruntă cu o problemă de lipsă de omogeneitate. Și sigur că programul de astăzi ne va permite să discutăm câteva studii de caz. Bun, să vedem care este interesul uh, uh, parlamentelor naționale și care este rolul uh, instituțiilor uh, europene aici. Bun. Uh, deci comisia este cea care trebuie să verifice, nu uh, aplicarea. Și asta înseamnă și controlul activității comisiei. Dar, până la urmă, ea trebuie să măsoare și eficiența propriei acțiuni. Deci, până la urmă, ca să, chiar în scopul de a îmbunătăți legislația, până la urmă, legiuitorul Uniunii trebuie să afle, să monitorizeze cum se desfășoară lucrurile până la până la capătul procesului, punerea în aplicare. Și de unde și recentul acord interinstituțional privind o mai bună legiferare. Pentru că, spuneam, deci legiuitorul trebuie să poată și evalua rezultatul final al legislației elaborate și adoptate. Și, bun, în acest context uh, reiese că pentru organele legiuitoare ale Uniunii, colaborarea cu parlamentele naționale constituie un proces esențial pentru că Parlamentul, uh, Parlamentul Național are un rol foarte important la transpunere, dar sigur că are și un rol de control asupra executivului la nivel național. Sigur că și rolul ombudsmanilor la nivel național este unul foarte important, pentru că acestea sunt instituțiile care trebuie să culeagă date privind situația de pe teren, să poată prezenta simptomele înregistrate pe teren. Bun, în încheiere și poate anticipând un pic asupra viitoarelor concluzii la capătul acestei dezbateri, uh, Eh, aș spune că întrebarea pe care trebuie să o ne punem este dacă trebuie să instituționalizăm într-un anumit fel această colaborare fie la nivel de structuri administrative, să zicem, între parlamente și rețeaua ombudsmanilor, ceea ce există deja în bună parte, sau poate printr-o colaborare la nivel politic. Și aici reamintesc protocolul eh, numărul 1, anexat la tratat, prevede la articolul 8 posibilitatea de a înființa anumite structuri de colaborare parlamentară permanentă. Aici avem câteva exemple foarte bune în ceea ce privește um, afacerile externe, în ce privește Europolul, stabilitatea financiară, spre exemplu. Și deci aș încheia cu invitație la uh, reflexie pe tema unor uh, structuri permanente de cooperare pe viitor. Mulțumim foarte mult pentru aceste sugestii care, da, poate ne vor servi de fir roșu în cadrul acestei dezbateri. Iar acum vom trece la uh, discuția aceasta pe marginea directivei privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială și îl invit pe domnul profesor Giuseppe De Palo, care este specializat în soluții alternative, rezolvarea litigilor la uh, Facultatea de Drept Michel în Statele Unite. Și cred că spuneți de 15 minute. Tell from the title I Mulțumesc foarte mult. Am hotărât să trec direct la subiect și să fac uh, un rezumat al unei, unor notițe foarte lungi. Și în 15 minute am să încerc să vă explic de ce, după părerea mea, directiva aceasta a dat greș Uh, nu și-a îndeplinit obiectivele. A fost o piatră de temelie importantă, dar încă nu a ajuns la scopul său final. De ce s-a întâmplat acest lucru și de ce Uniunea Europeană și ce anume pot face Uniunea Europeană și statele membre pentru a rezolva aceste probleme? În, în anumite cercuri putem spune că directiva din 2008, uh, bară 52, a dat naștere unui adevărat paradox. Mai întâi, Medierea s-a discutat mult despre ea, a fost mult lăudată și totuși, după 10 ani de zile, doar 1 sau mai puțin de 1% din toate dosarele civile sau comerciale a, trec prin acest proces de mediere, ceea ce înseamnă că articolul 1 din directivă, cel care cere uh, mai multă mediere și garanții pentru a avea o relație echilibrată între procedurile judiciare și mediere, e bine, acesta nu este îndeplinit. Uh, ceea ce ar însemna să avem un echilibru între numărul de cazuri tratate diferit. Și în 2014, Parlamentul European a, a uh, luat cunoștință de un studiu care a cuantificat costurile pentru cetățenii și întreprinderile europene a, uh, în ceea ce privește medierea. Și la momentul respectiv au fost considerate drept costuri impresionante de doamna comisar Iurova. E vorba de uh, miliarde de euro pe an. Cel de-al patrulea element, lipsa de mediere, reprezintă un stres uh, imens față de sistemele judiciare publice și nu foarte lume, multă lume știe că aceste servicii publice uh, uh, sunt uh, bazate pe anumite costuri. Cei care merg în instanță plătesc doar 25% din costurile reale. Restul este plătit prin impozitarea generală de către cei care nu au dosare în instanță. Și aspectul cel mai important îl reprezintă faptul că există anumite costuri ascunse când nu uh, intervine medierea. Conflictul este, aș spune eu, o industrie care crește. Și într-o lume din ce în ce mai interconectată, toate întreprinderile trebuie să uh, fie măsură să aibă acces la consumatori și la proprii angajați, ceea ce înseamnă că există un risc sporit de conflict și um, la, în orice moment se poate ajunge la situații de violență, se poate ajunge la situații de conflict. Um, în loc să avem diferite posibilități de negociere și de mediere. Și în acest sens, cred că s-a pierdut ceva. Paradoxul acesta al medierii a fost în parte rezolvat în anumite state membre și într-o altă țară care nu aparține în europene, și anume Turcia. Spre exemplu, Italia are între 15 până la 20 de ori mai multe dosare de mediere decât oricare alt stat membru. Mai mult decât atât, datele oficiale demonstrează că noile cazuri în domenii în care nu există mediere au putut fi reduse cu o medie de 30%. Nu e ca și cum oamenii nu ar mai avea conflicte, însă negocierea intervine imediat iar scăderea numărului de cazuri uh, poate ajunge până la 49% în anumite sectoare. Medierea este aplicabilă doar în 15% din cazurile civile și acestea sunt rezultatele. Dacă e să ne uităm comparativ cu celelalte cazuri 85%, unde nu există niciun fel de proces de mediere. Nu e ca și cum în Italia, dintr-o dată, se iubește mai mult medierea, ci există anumite reguli cu uh, posibilitatea de a opta in sau out. Spre exemplu, cazul Turciei. În momentul în care s-a adoptat o lege în ianuarie 2018 bazată pe modelul italian, observăm că s-au trecut de la 13.000 de cazuri de mediere la 200.000 pe an. Rata de succes de, de 67% și o reducere, evident, a costurilor. Și, după cum ne putem aștepta, legiuitorul uh, turc uh, va încerca să aplice aceste cazuri de mediere pentru toate dosarele uh, comerciale, de natură comercială. Acum, ce se întâmplă cu acea clauză uh, on-off? E vorba de un mecanism care intervine în domeniul medierii. În țările în care există rată scăzută de mediere, părțile implicate sunt libere să nu facă niciun fel de efort de-a lungul medierii, ci hotărăsc împreună că or să încerce. Deci, ea trebuie să facă un fel de opt-in. În țările în care, nu doar Italia și Turcia, în care există un mecanism de mediere foarte uh, utilizat, abordarea este diferită. E vorba de opt-out și anume se așteaptă din partea părților să facă eforturi reale pentru a ajunge la rezultat. Nu trebuie să medieze până la capăt, dar trebuie să se întâlnească, trebuie să încerce de adevăratele. Și part, uh, metoda cea mai bună pentru a explica puterea și simplitatea acestor două versiuni, opt-in sau opt-an, acestor două auto, acestor două metodologii, datează, dacă nu mă înșel, încă dintr-un studiu realizat în 2003 de Johnson și Goldstein. La momentul respectiv s-au studiat anumite uh, cazuri de transplanturi, organe care erau greu de găsit în anumite state și s-a studiat efectul consimțământului. Evident, e nevoie de un consimțământ pentru a putea dona organe. Și a fost surprinzător faptul că nu au fost țări în care, dacă există consimțământ de 40 până la 50%, uh, în țările pe care le vedeți pe tabel în galben, consimțământul explicit era absolut necesar. În țările cu albastru, consimțământul era presupus. Adică se pleca de la ideea că în Germania persoana respectivă trebuia să completeze un document prin care spunea da, sunt de acord să donez organe. Acum, cine are timp pentru așa ceva? Foarte puține persoane semnau și, deci, uh, organele nu puteau fi uh, donate și se pierdeau uh, vieți, roseau vieți. În țările cu albastru, se pleca de la ideea că consimți din start să doneze acele organe. Deci oamenii oricum nu semnau acele documente, dar până la urmă organele puteau fi donate. Deci, vedeți, două metodologii, opt-in, opt-out. opt in opt out Acestea sunt importante dacă e să ne gândim la felul în care ființele umane au tendința să ia decizii atunci când situația e nesigură. Pentru prima dată, în 2002, Premiul Nobel pentru Economie a fost uh, acordat nu unui economist, ci unui psiholog, care a explicat conceptul de raționalitate limitată în situații de nesiguranță. Și decizia tipică în acele cazuri este să vezi dacă poți media sau nu, pentru că ai posibilitatea de a alege între a avea un acord acord sigur sau posibilitatea de a merge în instanță și de a obține mai mult sau mai puțin. Și nu suntem uh, deloc raționali în astfel de situații. Anul trecut, Richard Taylor, un economist, a primit un uh, uh premiu Nobel în ceea ce privește uh, uh, raționalitatea limitată în situații de lipsă de control. Și în situații în care apar multe probleme, spre exemplu, dacă vrei să mănânci sănătos, dacă vrei să încurajezi pe oameni să facă economii pentru pensie, de multe ori marea majoritate va uh, avea o abordare diferită. Dacă vrei să-i convingi pe oameni să uh, facă economii pentru pensie, atunci trebuie într-un fel să-i obligi. Dacă vrei să copiii să mănânce mâncare sănătoasă, atunci trebuie să găsești, uh, să pui la înălțimea potrivită mâncărurile bune în momentul în care aceștia merg în magazine și fac cumpărături împreună cu părinții. Deci ideea este că e nevoie de mai multă mediere, pentru că altfel nu se ajunge la o soluție uh, automată. Acum, lipsa de directivitate care apare în această directivă. Iată ceea ce este paradoxal. După părerea mea, vedeți la pe ecran articolul 5.2, uh, conține un mecanism care permite statelor membre să ofere acest mecanism de mediere. În al doilea rând, nici nu spune ce înseamnă acel mecanism de opt-out și cât de mult ar trebui să dureze medierea, cât ar trebui să coste, uh, în așa fel încât să fie un rezultat acceptabil. Eu cred că legiuitorul, în acest caz, ca și mulți alți legiuitori, a fost oarecum uh, luat prin surprindere, a pus accentul pe mediere și pe trăsăturile sale caracteristice. Dar uh, și uh, ideea este să uh, îi convingi pe oameni să participe la acel proces pentru că este unul logic. Dar ideea este să și promovezi o, o cultură a medierii, în așa fel încât oamenii să înțeleagă uh, riscurile. Dar până la urmă cifrele statistice ne demonstrează că nu am avut întotdeauna dreptate poetul roman Ovidiu a, a spus, da, văd și uh, uh, iau la cunoștință ceea ce este bun, însă mă pregătesc pentru ceea ce este rău. Așa că oamenii nu fac întotdeauna ceea ce este logic, a, dacă ar fi așa, atunci n-am mai avea nevoie nici de semafoare, n-am mai avea nevoie de reguli, n-am mai avea nevoie de, centuri, nevoie de centuri de siguranță și așa mai departe. Mă întreb ce ar face poetul Ovidiu în ziua de astăzi, dacă n-ar mai exista obligația să poarte o, o, o, o cască atunci când merge pe bicicletă. La doi ani după intrarea în vigoare a directivei, Curtea Europeană de Justiție a vrut să fixeze limitele acestui proces de mediere. Sunt, de fapt, uh, elemente importante. Citez din uh, deciziile curții. Mai întâi, dacă vrei ca un sistem să fie eficient, acesta nu poate să fie ceva opțional. Deci, trebuie să fie opt-out și nu opt-in. Uh, nu spun eu asta, ci Curtea Europeană de Justiție. Al doilea lucru, Există parametri pentru ca acea mediere să fie una eficientă, dar, de asemenea, să fie și aliniată pe Constituții. Faptul că nu este obligatoriu, faptul că există uh, uh, o anumită perioadă necesară, trebuie să fie fără costuri. Evident, există doveze empirice în uh, cum anume modelul poate funcționa. Co- există contribuții din uh, partea științelor sociale, mai ales cele bazate pe comportament. Dar contribuția curții în 2014 a uh, permis ca Parlamentul să aibă o posibilitate de a alege și anume să schimbe articolul 5.2 în așa fel încât să pună la oaltă toate aceste elemente. Și după cum vedeți, cerințele ar fi următoarele. E nevoie de uh, o, o cerințe care trebuie să fie îndeplinite în cazul uh, sesiunilor de mediere. Ideea fiind să se poată oferi o posibilitate de opt-out simplă. În 2014, Parlamentul a preferat să mai aștepte, pentru că oricum în 2016 directiva urma să fie reevaluată și deci această propunere a fost reînaintată în 2017. Dar în 2017, din nou, Parlamentul a hotărât să nu modifice și să lase directiva neschimbată. Făcând acest lucru, Parlamentul a lăsat la latitudinea parlament- legisla- legiuitorului național cum anume să facă pentru ca procesul de mediere să poată ă, funcționa. Și de altfel, patru țări au dificultăți în domeniu. Să vină cu o legislație națională care să nu fie nici ineficientă, pentru că se bazează pe mecanismul opt-in, sau riscă să fie modificabilă din motive de nealiniere cu Constituția, pentru că mecanismul nu a fost bine gândit. De altfel, Curtea Supremă din România a și contestat de două ori orice uh, două încercări uh, de legiferare pe procesul de mediere. Da, vă puteți aștepta în momentul în care există industrie, în care oamenii investesc într-un sistem și dintr-o dată totul poate fi răsturnat de către o decizie a curții cei care nu au de câștigat de pe urma acestor procese de mediere sunt tocmai cetățenii și întreprindere, cetățenii europeni și întreprinderile europene. Foarte multe persoane au contribuit la uh, alcătuirea acestei prezentări. Uitați, aici aveți mulțumiri către toate aceste persoane și Vreau să subliniez numelele lor pentru că au fost foarte de ajutor. Și Aș dori să spun membrilor Parlamentului, care poate uh, știu foarte bine că vor urma alegeri și poate nu neapărat se uh, gândesc să se prezinte din nou la aceste alegeri, vreau să le urez mult succes. Iar celorlalți care se vor prezenta din nou la alegeri, încă o dată vreau să le uh, urez și acestora mult noroc și să sperăm că ne vom revedea pentru a discuta din nou de modificarea acestei directive. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru această, pentru această pledoarie foarte convingătoare. Și acum, dacă există întrebări și comentarii, și poate nu numai întrebări, ci și sugestii sau exemple, despre felul în care medierea funcționează sau nu în statele membre, vă rog, acum e momentul. Yes. I, I don't see, uh, so... Nu văd, așa că Maria o să vă facă eventual câteva comentarii. To make a comment, because you said that da, chiar aș vrea să fac o observație pentru că spuneți că legislația Uniunii Europeană nu dă instru- uh, instrucțiuni. Însă directiva privind medierea a fost un dosar foarte complicat. Când Uniunea Europeană a început acest proces de a adopta această directivă, care a necesitat ani de zile, procesul a început cam în 2000, cu primele tentative, iar intrarea în vigoare a fost 2012, deci finalul perioadei de transpunere. Deci, problema este că medierea nici măcar nu exista în unele state membre atunci când s-a adoptat directiva privind medierea. Deci, uh, Parlamentul European uh, a fost departe de a fi unanim privind uh, această, acest text datorită problemelor legate de subsidiaritate. Pentru că uh, directiva privind medierea se bazează pe temeiul juridic privind uh, piața. Uh, deci armonizezi uh, ceva ce nu există în unele Uh, state membre. Doream să fac doar această observație pentru că asta explică foarte multe dintre problemele pe care directiva privind uh, medierea le-a avut uh, și lipsa de omogeneitate în procesul de transpunere. Mulțumesc. Domnule de Paul Valo. Mm, am vrut să vă atrag atenția când am spus că a eșuat dar, într-adevăr, aveți dreptate, procesul a început în 1999 uh, la Tampere. Propunerea a fost uh, prezentată în 2004, în 2008 a fost adoptată. Am avut onoarea să vorbesc uh, la Parlamentul European în 2007, cu un an înainte de adoptare. Am început să, mă ocup de mediere în 1995, mi s-a părut că articolul 52 nu va fi suficient și a început să spun, când toată lumea la sfârșit s-a bucurat de această legislație, am, am spus că poate că nu va funcționa. Mi s-a părut că e ca atunci când mergi la o petrecere, toată lumea e încântată și la un moment dat vine cineva și spune, știu unde este o petrecere mai reușită. Uh, deci haideți, le-am spus tuturor, haideți să nu ne bucurăm uh, să vorbim despre viitor, să ne bucurăm de ce avem acum cu uh, această directivă. Când am vorbit de eșec, spuneam că legiuitorii europeni știau ce va funcționa funcționa ce, ceva nu. Într-adevăr, mediere uh, nu exista peste tot. Uh, s-a adoptat medierea în Franța în 1994 la nivel legislativ. Deci, uh, se știa ce va crea piața, cererea și oferta și așa mai departe, dar e adevărat, nimeni nu-i perfect, inclusiv acest Parlament, cu tot respectul datorat, între, însă între 2008 și 2018 Mm, a avut loc uh, un studiu în 2011 efectuat de comisie, a fost uh, prea devreme, apoi 2014-2016. Într-adevăr, atunci era momentul să faci un bilanț. Dacă e să evaluezi procesul care a fost lansat uh, în Tampere, a durat 18 ani, a durat un pic cam mult. Noi știm că unde intervine schimbarea nu e să schimbi mentalitatea, ci să faci schimbările legislative. Textele legislative Uh, cele mai funcționale în domeniul uh, mediației uh, se bazează pe perioade de încercare. Deci să menținem mențiunea opt-in, dar să avem și opt-out-uri. În anumite state federale, de exemplu în Australia, unele state au un model de tip opt-in, altele un model de tip opt-out. Opt-out. Și poți face o comparație în aceeași cultură impactul acestor măsuri și de aceea am vorbit de eșec retrag, dar doar în proporție de 50%, uh, așa cum fac mediatorii. Mulțumesc! ați furnizat o explicație legată de psihologia cetățenilor. Ați avea o explicație legată și de psihologia eurodeputaților? De ce nu au luat o decizie mai bună, bazată pe o analiză mai aprofundată? Aveți o idee? Da, cred că am o explicație. Am uh, vorbit pentru prima dată la Parlament în urmă cu mulți ani. Uh, un coleg, în loc. Uh, eu am vorbit despre obligatorii și nu de un efort necesar. Uh, și deputata mi-a spus, nu o să vă dau numele, eu sunt dintr-un partid de, dreapta și pentru mine tot ce e obligatoriu e negativ, deci nu mă interesează sugestia dumneavoastră. Multe parlamente s-au uh, obișnuit cu ideea că obligatoriu e negativ. Dacă ne uităm la articolul 52.2, uh, el a introdus ideea că uh, uh, această necesitate de a avea mediere este negativă. Uh, statele membre sunt libere, se spune, dacă accesul la justiție nu este îngrădit. Vă dați seama o directivă care să permită statelor membre să facă asta? Deci faptul că am intrat într-un domeniu riscant uh, a fost tratat ca și când uh, mediarea ar fi fost tabu. Un coleg din Olanda vorbea de tribalism. A spus uh, că e lupta între două triburi, unii pentru mediere, alții împotriva. Pro propunerea, de fapt, uh, nu face decât să reflecte ce predicăm noi. Uh, mediem între cele două tri uh, triburi. Pe de o parte, avem date conform cărora că medierea, ca un sistem de opt-in voluntar pe deplin, nu va funcționa. N-a funcționat nicăieri în lume. Dacă cineva în sală are o altă părere, vă rog să vorbiți. Și pe de altă parte, nu putem obliga oamenii să ajungă la un acord, să cadă la învoială. Deci încercăm să ajungem la mijloc și să încurajăm pe oameni să facă un efort și apoi să monitorizăm. Ai obliga pe oameni uh, să facă un efort are un cost. Să vedem, la sfârșitul anului, câte cazuri au fost soluționate, care este satisfacția utilizatorilor, ce spun oamenii, ce spun uh, avocații. La început uh, au fost împotrivă, Uh, în unele țări opoziția a dus chiar uh, la greve. În Argentina, uh, în urmă cu câțiva ani, în Italia, în urmă cu șapte ani. Profesia juridică însă susține puternic acum procesul de mediere. Deci e normal să avem rezistență, reticențe. Politicienii se tem să adopte ceva nou, e ușor de așteptat asta, dar dacă ne uităm la ce fac alte țări, am vedea ce se poate face și ce ar trebui să fie testat și ce nu va funcționa cu siguranță. Deci e nevoie de curaj și eventual uh, să ne uităm și la alte modele. Iată răspunsul meu pentru dumneavoastră. Nu aș vrea să purtăm aici un dialog, dar cred că eram și eu în sală când uh, ați uh, fost la Parlament în 2007 pe mine nu m-a șocat cuvântul eșec pe care l-ați folosit. De fapt, sunt de acord cu această analiză posibilă. Acesta este motivul pentru care în directiva privind medierea nu este Uh, în program, pentru că e un exemplu care nu funcționează, sigur, funcționează la nivel de stat membru, mai mult sau mai puțin satisfăcător, dar nu putem vorbi de un succes. Problemele de punere în aplicare pe care ni le-ați prezentat prin tabelele și graficele pe care ni le-ați prezentat arată că ne lipsește uh, omogeneitatea și că nu am reușit să armonizăm toate evoluțiile, să ajungem la același nivel pentru toată lumea în domeniul medierii. E o realitate, e o concluzie. Și sunt de acord întru totul cu dumneavoastră. Ă, o să fiu de acord cu dumneavoastră și să mă contrazic pe mine, pentru că modelul de, ă, de mediere care funcționează ne-am bazat pe modelul italian și turc, Uh, când am pregătit această directivă. Dar uh, directiva a fost uh, atât de modestă inițial, încât a lăsat foarte multă latitudine la nivelul legiuitorilor și unii au fost șevăielnici, alții au fost prea agresivi și nu s-a ajuns însă la calea de mijloc. Mi-aș fi dorit ca legiuitorii să îi uh, împingă pe uh, legiuitorii naționali să adopte măsurile potrivite și de aceea după 10 ani putem vorbi despre un eșec. Dar, încă o dată, directiva, directiva și-a dovedit eficiența, însă a fost nevoie de ani. Legislația italiană din 2012, 2013 vine după 2-3 ani de uh, soluționare uh, juridică națională. Unii nu și-o doreau, alții doreau și până la urmă s-a găsit o cale de mijloc, a treia cale. Dacă prevederea ar fi existat de la început în directivă, uh, nu ar fi fost uh, probleme. În orice caz, nu în ce privește constituționalitatea, uh, conform interpretării Curții de Justiție. Deci e nevoie de, ar fi fost nevoie de mai multă orientare și directiva ar fi avut un impact mai puternic. Deci, în concluzie, cred că putem să fim de acord amândoi. Dacă nu mai sunt alte solicitări de intervenție, mie chiar mi-ar plăcea să ne spuneți uh, din perspectiva statelor membre cum e percepută medierea, cum a fost evaluată în statele membre, dar nu văd că pe nimeni care să dorească să ia cuvântul și deci vă propun să luăm o pauză. E prima deci finalizăm prima rundă de dezbatere. Următoarea va începe la ora 11. E vorba de proiecte publice și private privind mediul înconjurător. Președintele va fi uh, domnul Ciachi și s-a dus undeva să voteze la o altă comisie. Îmi cer scuze numele lui pentru că trebuie să meargă la o altă comisie, la voturi și se întoarce în 10 minute. Deci facem o mică pauză acum. Mulțumesc!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 So, uh, ladies and gentlemen, dear friends, I think it's a time now to continue. Doamnelor și domnilor, deci, prieteni, e momentul să ne reluăm uh, lucrările. Acum mie îmi revine onoarea să urez bun venit doamnei Marta Balesteros. Sper că nu v-am stâlcit numele, stimată doamnă. Bun venit! Vă urăm bun venit! Este consilier uh, juridic la uh, Milieu Law, Policy Consulting Brussels. El ne va vorbi despre transpunerea și implementarea directivei din 2014 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului înconjurător. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă punem la dispoziție un timp limitat uh, cam 20 de minute, spune președintele. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc că, uh, că mi uh, dați uh, ocazia de a vorbi despre punerea în aplicare a directivei din 2014 a evalu- um, directivei privind evaluarea de impact. Prezentarea mea are își propune să pună la dispoziția Parlamentului câteva elemente cheie pe care această directivă le conține și pe care cred că Parlamentul uh, merită să le uh, analizeze. Vor uh, trebui analizate elemente cheie pentru următorul mandat al Parlamentului European, printre care, printre care, în primul rând, faptul că Directiva a intrat în uh, vigoare în 2014. Ea trebuie să fie transpusă în uh, legislația națională, uh, trebuia să fie transpusă până în 2017. Deocamdată, Comisia Europeană examinează legislația pe care i-au comunicat-o, i-au comunicat-o statele membre și noi considerăm că este foarte important ca Parlamentul European în rolul său de a se asigura că se pune în aplicare și se uh, implementează legislația europeană, acordă atenție și se asigură că aceste elemente cheie pe care le vom discuta astăzi sunt cu adevărat uh, transpuse și pune în aplicare în fiecare stat membru. Această directivă, în plus, uh, necesită ca la șase ani după mai 2017 uh, să existe un mecanism de raportare din partea statelor membre, iar ele să transmită toate datele și informațiile legate de implementarea acestei directive. Ceea ce înseamnă că statele membre trebuie să adune aceste informații pentru că trebuie să pună la dispoziția uh, Comisiei date cantitative Uh, legate de evaluările de impact uh, efectuate în statele membre, uh, legate de informațiile necesare, costul efectuării acestor evaluări de impact și dacă evaluările de impact efectuate conțin informații pe care le cere, le solicită directiva. Și acesta este motivul pentru care statele membre vor trebui să culeagă datele, deci nu pot aștepta șase ani uh, pentru a uh, comunica aceste date uh, Comisiei. Deci este foarte important ca Parlamentul Național, dar și Parlamentele Naționale să se asigure că statele membre dezvoltă un sistem care să asigure colectarea datelor pe bază regulată, anuală, de exemplu, astfel încât în șase ani Uh, la scadență, să spunem, uh, statele membre să aibă la dispoziție toate informațiile necesare și pe care să le comunice Comisiei. Această directivă este o directivă veche. A început în 1985. Obiectivul său principal era să asigure uh, integrarea considerentelor de mediu în uh, procesul de luare a deciziilor, astfel încât înainte să se dea consimțământul de dezvoltare pentru un proiect public, uh, licența respectivă, public sau privat, să existe o analiză a mediului uh, asupra uh, analizei asupra mediului înconjurător. Aceasta este miza directivei. Deci, obiectivul principal este protecția mediului înconjurător, dar aceasta înseamnă și în momentul în care a fost adoptată directiva, principalul acces sau principalul obiectiv al uh, directivei era să spună că nu există o problemă de protecția mediului înconjurător sau protecția mediului. Nu înseamnă că nu trebuie uh, desfășurate proiecte, dar că e foarte important să se uh, evalueze impactul proiectelor respective asupra mediului înconjurător. Deci să se pună bazele dezvoltării durabile, cu alte cuvinte. Această directivă a fost actualizată de mai multe ori. Pentru ca ea să se adapteze uh, evoluțiilor tehnologice. Când s-a adoptat, uh, de exemplu, directiva privind uh, captarea carbonului și depozitarea lui sau când s-a adoptat uh, Convenția ARIS, Arhus, pentru a se asigura că participarea publică este asociată la acest proces. După 25 de ani de la implementare, Comisia a hotărât uh, să uh, verifice cum directiva a fost implementată și să revizuiască directiva respectivă iar în 2012 Comisia a propus o nouă directivă, al cărei obiectiv era să depășească problemele identificate uh, în uh, cazul revizuirii respective. De exemplu, să se reducă povara administrativă sau să se simplifice procedurile uh, care au fost la baza evaluării de impact sau să se pună accentul pe, protec- pe obiectivele de protecție a mediului, care acum sunt mai uh, necesare și mai urgente uh, decât în trecut. Mă gândesc la schimbările climatice sau la pierderea biodiversității. Care sunt elementele principale din această directivă uh, cărora trebuie să le acordăm atenție pentru următoarea perioadă? În primul rând, trebuie să recunoaștem că această directivă a dat roade. Există trei etape, screening-ul, e vorba de etapa în care proiectul trebuie să fie analizat, trebuie să se hotărască dacă e nevoie de evaluare de impact pentru proiectul respectiv și asta se face în această procedură de screening, în această etapă. Sigur, se analizează natura, dimensiunea și locația proiectului respectiv. Apoi, după ce s-a finalizat această fază de screening și se hotărăște uh, că e nevoie de o evaluare de impact uh, de mediu pentru proiectul respectiv, trecem la faza următoare în care autoritatea competentă va uh, defini conținutul și amploarea evaluării de impact și a treia fază o reprezintă adoptarea evaluării raportului de, privind evaluarea de impact de mediu cu uh, detalii privind conținutul proiectului și uh, impactul asupra mediului înconjurător. Pentru prima dată, această directivă a definit Uh, care sunt elementele pe care trebuie să le conțină evaluarea de impact. Deci toate informațiile pe care dezvoltatorul trebuie să le pună la dispoziție pentru ca evaluarea să se facă în mod corespunzător. Se definește și care e procesul care trebuie să fie parcurs pe lângă aceste trei etape, de exemplu, pregătirea uh, evaluării de impact inclusiv informațiile care trebuie să fie puse la dispoziție, apoi consultarea care trebuie să fie efectuată uh, Uh, de asemenea verificarea pe care trebuie să o facă autoritatea competentă și adoptarea uh, concluziilor. by the new unul dintre elementele centrale introduse de noua directivă. Vorbim aici despre uh, area de acoperire a factorilor de impact care trebuie să fie analizați, factorii de impact asupra mediului și acei factori care urmează să fie uh, evaluați, analizați, trebuie să uh, fie uh, uh, evaluați în cadrul uh, scenariului de bază, de referință. Și acest uh, scenariu de referință este descris în metodologia directivei deci, ideea este să ai o imagine de ansamblu a situației mediului în momentul respectiv. Și, deci, pe baza acelei situații constatate, acelei imagini generale, proiectul urmează să fie evaluat pentru a determina dacă impactul asupra mediului va fi unul semnificativ sau nu. Bun, și care sunt uh, factorii care trebuie să fie analizați? Vorbim despre apă, uh, sol, aer, în vreme ce în versiunea anterioară a directivei. Însă acum, noua versiune a directivei introduce și nevoia de a considera de asemenea impactul proiectului asupra schimbării climatice, iar la anexa 4 din directivă se uh, descrie faptul că asta trebuie să includă toate elementele care intră în calcul în ceea ce privește politica de atenuare a schimbărilor climatice. Deci aici intră și emisiile uh, atmosferice. Directiva subliniază de asemenea nevoia de a uh, evalua impactul proiectului asupra biodiversității. Biodiversitatea, în acest context, uh, fiind definită la nivel de habitat și de specii uh, protejate. Și asta e ceva foarte important pentru că asta se leagă de un alt obiectiv al directivei, care uh, este acela de a asigura coerență cu uh, celelalte texte legislative, uh, în special uh, directiva Natura, care de asemenea solicită analize, o evaluare adecvată a impactului global al tuturor proiectelor care ar putea afecta biodiversitatea la nivel de habitat și de specii. Așadar, pentru un inițiator al unui proiect este destul de dificil să uh, ai obligația, pe de-o parte, un, o evaluare adecvată în ce privește uh, mediul și, pe de altă parte, și evaluarea în cadrul directivei Natura. Deci, trebuie să găsim o sincronizare între cele două procese. Se, ar trebui să se poată să existe o singură procedură comună pentru a uh, realiza un studiu de impact al proiectului eventual asupra biodiversității. Și, bun, deci trebuie să vedem care sunt impactele semnificative ale proiectului, nu doar în cadrul uh, directivei Natura 2000 și asupra habitatului, habitaturilor protejate, ci acum, deci, se extinde area de acoperire și aici, în elementul important, trebuie să ne asigurăm că fie printr-o procedură comună sau coordonată, în așa fel încât să fie una singură, cu un singur raport de evaluare. Deci spre asta tinde această directivă, asta încearcă să îmbunătățească. Și pentru asta este nevoie de uh, implicarea statelor membre. Și, bun, asta înseamnă că analiza acelui scenariu de referință ar trebui să fie compatibilă. Deci, uh, de unde și documentele de orientare, liniile directoare publicate de către Comisia Europeană și de asemenea o listă de orientări care a fost um, pregătită de către Comisie pentru implementarea, um, pentru implementarea acestei directive din 2014. Comisia a propus o anumită metodologie aici pentru uh, elaborarea acestui scenariu de referință. Alte elemente impuse de mm, directivă. O descriere în studiul de impact, în raportul de evaluare a efectelor proiectului uh, în materie de mediu într-o uh, abordare cumulativă. Altfel spus, în versiunea precedentă a directivei, una dintre problemele principale care, între cele identificate, era că la multe proiecte regăseam o anumită abordare segmentată uh, pe subproiecte în așa fel încât să nu mai fie nevoie să treacă printr-un raport de evaluare globală al întregului proiect. Deci, altfel spus, dacă lansezi mai multe proiecte de dimensiuni mai mici, asta se putea ajuta să eviți obligațiile de a efectua o evaluare. Și, bun, această problematică a făcut obiectul a numeroase petiții, plângeri și chiar uh, multe uh, cauze în instanțe. Și, deci, bineînțeles despre ce este vorba, era reieșea clar că era o nevoie de a avea o analiză globală a tuturor proiectelor care urmează să se desfășoare într-un anumit habitat, într-o anumită zonă, pentru a vedea uh, efectul cumulat. Și Practic, aici trebuie să vorbim nu doar de proiectele pe rol actuale, ci și cele viitoare despre care se știe. Deci aici a insistat uh, Curtea de Justiție că nu trebuie să vorbim doar despre proiectele actuale, ci să ținem cont și de cele viitoare. Deci, din acest punct de vedere, directiva stabilește și clarifică. deci, că este nevoie de un uh, studiu cumulativ al efectelor asupra mediului în zona respectivă. Și încă un element care va trebui consiluat în considerare pe viitor este faptul că directiva uh, solicită uh, să se facă o evaluare a tuturor alternativelor rezonabile – și nu doar acestor alternative, ci să se explice și de ce s-a ales una dintre opțiuni și să figureze acolo și o comparație între efectele potențiale ale diferitelor opțiuni existente. Printre alte probleme ehm, identificate în cadrul revizuirii directivei, se referea la eh, faptul că decizia autorității competente de a acorda sau de a refuza uh, acordul uh, uh, lansării proiectului. Bun, ideea este că în cadrul deciziei trebuie să figureze și o descriere a măsurilor care trebuie să fie puse în practică de către uh, responsabilul proiectului pentru a evita, a reduce sau a compensa efectul asupra mediului înconjurător. Dar atâta tot. Deci, bun, aveam această decizie, aveam aceste măsuri descrise acolo, dar lipsea un mecanism de monitorizare, de control, pentru a se vedea după aceea dacă uh, deținătorul proiectului chiar respecta obligațiile. Deci acum în această versiune a directivei s-a inclus o obligație de monitorizare a acestor măsuri, un mecanism uh, specific de monitorizare care urmează, care trebuie să fie specificat în cadrul deciziei cu parametrii care urmează să fie monitorizați, precum și durata procesului de monitorizare. Și asta este un element foarte important din directivă care uh, contribuie la asigurarea eficienței uh, acestor reguli. Și încă un element care este foarte important este legat de uh, implicarea publicului larg a cetățenilor. Directiva întărește nevoia acestei participări publice și vorbește chiar despre o participare efectivă a publicului. Astfel se uh, cere ca înainte de um, acordarea unei decizii favorabile să se ofere informații publicului. Directiva se referă practic la conceptul de toate informațiile necesare ca trebuind să fie puse la dispoziția publicului în așa fel încât uh, oamenii să-și uh, poată exprima îngrijorările sau pur și simplu să reacționeze pe marginea unui proiect. Și de asemenea, directiva uh, cere ca aceste informații să fie puse la dispoziție pe suport electronic. Deci, Uh, e vorba de toate informațiile de care va dispune autoritatea competentă înainte de luarea unei decizii. Și mai mult decât atât, directiva uh, solicită și o uh, punere la dispoziție a tuturor informațiilor, inclusiv după luarea deciziei. Deci, inclusiv rezultatele consultării trebuie puse la dispoziția publicului. Asta include și reacțiile publicului. Deci, inclusiv informațiile colectate în procesul de consultare publicul trebuie să fie luate în considerare. Și asta este ceva important pentru că Curtea de Justiție a solicitat deja ca aceste informații să fie puse la dispoziție, însă numai la solicitarea cetățenilor, persoanei care era interesată. Acum, directiva uh, solicită ca aceste informații să fie puse în mod automat la dispoziția publicului, fără uh, să fie vreo cerere prealabilă. Um, where are we in terms of the... Bun, să vedem uh, cum stăm în ceea ce privește transpunerea și implementarea. În uh, mai 2017, statele membre trebuiau să um, pună în vigoare, să intre în vigoare aceste transpunere respectivă în legislația națională. Bun, conform informațiilor actualmente disponibile, știm că uh, Comisia Europeană a inițiat deja proceduri de infringement pentru uh, transpunere întârziată sau comunicare întârziată a, formei de transpunerelor. Deci, proceduri de infringement au fost inițiate de Comisie împotriva 21 de state membre din cele 28. Bun, noi sperăm că, având în vedere impactul articolului 260, articol, uh, aliniatul 3 din uh, Tratatul privind funcționarea europene, care Uh, autorizează stabilirea de amenzi de către Curtea de Justiție în cazuri de transpunere uh, întârziată, vedem că acest lucru va avea un impact. Știm că în cele mai multe state membre, chiar dacă sunt în întârziere, uh, comunică totuși privind proiectele lor legislative și totuși Comisia actualmente evaluează dacă transpunerea este corectă. De altfel și compania la care lucrez este implicată uh, la acest, în acest proces la nivel tehnic. Apoi, Bun, deci intrare în vigoare a directivei în 2014, uh, apoi impact efectiv Aici începem evaluarea, începând cu 2017, odată cu adoptarea legislațiilor la nivel național. Și din informațiile disponibile public știm că unele uh, state membre au reușit totuși să adopte, mai ales știm că există bune practici în anumite state membre, cum ar fi Irlanda, de la nivel de legislație, proces de legiferare, există anumite informații pri, făcute publice privind uh, stadiul uh, acestui dosar de transpunere. Au avut loc și consultări. De asemenea, în Franța, spre exemplu, Consiliul de Stat a uh, stipulat deja că uh, felul în care a fost transpusă legislația contravenea direct, în legislația franceză, directiva contravenea în directivei europene, pentru că nu erau transpuse dispozițiile privind evitarea conflictului de um, interese, reguli, deci pe care trebuie să le urmeze autoritatea competentă la luarea de decizie asupra proiectului. Pentru că ce te faci dacă uh, inițiatorul proiectului este chiar autoritatea competentă? Deci, iată, și acest este de nou acest un lucru care generase multe probleme și la implementarea precedentei versiuni a directivei. Și, normal, există, deci, soluții oferite în noua directivă. Apoi, ă, este important ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să se asigure că aceste elemente sunt transpuse corect în ă, instrumentele legislative naționale. Apoi, implementarea s-a confruntat cu dificultăți, aici ne-am confruntat cu multe petiții, plângeri și uh, Vedem că 12% din uh, uh, cazurile de infringement sunt legate din uh, legislația de mediu. Apoi, în 2016, 70 din 348 de noi plângeri au fost inițiate pe baza acestei noi directive. Deci vedem că cifrele sunt destul de mari și din acest motiv Comisia a publicat anumite, niște orientări referitoare la implementarea acestei noi directive, eh, suplimentar față de orientările existente. Deci nu știm încă cum anume va fi implementată această directivă. Până la urmă suntem încă într-o fază timpurie, dar știm că există anumite elemente care ar putea fi problematice, spre exemplu conceptul de semnificativ. Ce înseamnă că un proiect are un impact semnificativ asupra mediului? Directiva nu definește conceptul. Totuși, în orientările sale, Comisia încearcă să pun, dea niște informații statelor membre asupra înțelesului acestui concept, uh, uh, cum trebuie înțeles conceptul de scenariu de referință și uh, care ar putea fi metodologia de evaluare uh, pentru a stabili dacă un impact este semnificativ sau nu. Și deci se propune o metodologie. De exemplu, să ne gândim la un exemplu, uh, proiectul Imperia, unde, sigur, uh, metodologia până la urmă este destul de simplă, tot ce trebuie este un tabel Excel, toate informațiile necesare sunt colectate, uh, în plus de toate informațiile privind soluțiile alternative la proiect, în așa fel încât eh, toate informațiile disponibile să fie mm, puse la un loc. Acum eh, să ajung la o concluzie. Am dori ca parlamentarii eh, europeni și parlamentele naționale să fie conștienți de necesitatea eh, unei monitorizări adecvate a implementării corecte, a transpunerii corecte, eh, pentru că ambele sunt foarte importante. Și sigur vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you very much indeed. It was very, very nice and very Mulțumim foarte mult, da, o prezentare foarte interesantă și din analiza dumneavoastră reiese că, da, sunt câteva probleme serioase și deci o adevărată provocare pentru statele membre, cele 21. Deci cele 21 de state membre față de care există o astfel de procedură. Așa că ar fi bine să transmitem un mesaj clar. Așa că vă mulțumim și pentru aceste recomandări. Acum aș dori să lansăm dezbaterea, eventual dacă aveți uh, comentarii, întrebări către doamna Balesteros. Dar uh, am putea să dăm cuvântul lui David Lowe, fost director în uh, Comisia PETI în Parlamentul European. David, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc pentru că mi-ați acordat posibilitatea să intervin. Uh, de obicei, uh, nu se acordă astfel de posibilitate celor care nu sunt membri în această uh, procedură. Bun, aș vrea să mă refer la directivă și la modificarea acesteia, pentru că vreau să subliniez uh, măsura în care revizuirea directivei originale uh, a ținut seama de petițiile înaintate de către cetățeni europeni în multe țări europene și transmise mai departe către Parlamentul European. S-a lucrat și în colaborare cu Comisia pentru Mediu pentru această revizuire. Și Și așa cum spunea și doamna Balesteros, uh, e clar că s-au cules foarte multe informații strict faptice ce au fost prezentate în comisiile respective la momentul respectiv și s-a consolidat solicitarea de revizuire. Și domnul Șuntis, fost uh, deputat european, care la momentul respectiv era raportor pentru aviz, a subliniat în mod specific uh, neajunsurile care existau în versiunea precedentă a directivei și uh, Cred că pentru seminarul nostru de astăzi, uh, atunci când se vorbește despre oferirea posibilităților, uh, unor posibilități suplimentare statelor membre de a consolida drepturile cetățenilor, e bine, nu e ca de întâmplare că s-a ales această directivă, pentru că e o, o situație în care se vede mult mai bine felul în care Parlamentul European este responsabil pentru a oglindi părerile cetățenilor europeni și în acest sens e nevoie de o colaborare strânsă cu Comisia Europeană și un proces legislativ în strânsă colaborare cu parlamentele naționale. Dar, cu toate acestea, așa cum s-a spus, există în continuare multe probleme și uh, Ceea ce mă îngrijorează pe mine personal cel mai mult nu e neapărat faptul că durează până când se ajunge la o implementare a versiunii revizuite, uh, care a fost deja uh, adoptată acum un an sau doi și, evident, um, numărul de proceduri de infringement pentru uh, o implementare insuficientă arată acest lucru. Dar există totuși rezistență din partea statelor membre de a lua măsuri, chiar și în ziua de astăzi care măsuri în mod eficient ar permite o implementare corectă a acestei directive, uh, nu numai în beneficiul cetățenilor și a autorităților locale, dar care ar avea și un impact pozitiv asupra anumitor proiecte de infrastructură, mai ales față de uh, mediu. Dacă e să ne gândim, spre exemplu, la un proiect din Franța Uh, Comisia pentru Petițiile a discutat de ani de zile și s-a hotărât și Parlamentul a fost de acord și rapoartele din Parlament au demonstrat că există o procedură de încălcare nu numai a directivei, ci și directiva pentru păsări, pentru habitate și da, 15-20 de ani după, proiectul acesta în continuare uh, e în vigoare și e continuat de autoritățile locale și atunci trebuie să vedem. Există cazuri de uh, încălcări și acestea au fost analizate de Comisia PETI. De aceea mă gândesc că ar fi foarte util pentru parlamentele naționale însele, în momentul în care astfel de măsuri sau astfel de cazuri atrag atenția și în momentul în care Parlamentul European le identifică, să conlucreze cu noi, tocmai pentru a rezolva câteva din aceste probleme serioase. Apoi, în ceea ce privește directiva, de multe ori apar plângeri atunci când e vorba de proiecte de infrastructură de dimensiuni mari și vorba de sume mari implicate, interese și uh, uh interese în domeniul construcțiilor. Și de multe ori există posibilitatea și acestea au fonduri, au uh, uh posibilitatea să continue uh, Uh, la mult timp după ce s-au organizat proteste din partea anumitor organizații, din partea cetățenilor și că aceștia renunță până la urma urmei. De aceea noi trebuie să uh, conștientizăm și mai mult aceste cazuri și să avem niște decizii mai clare, mai răspicate din partea statelor membre uh, și să le demonstreze că, într-adevăr, acționează pentru a apăra drepturile cetățenilor și mai ales dreptul de a proteja mediul. Spre exemplu, scopurile noastre referitoare la biodiversitate, tot ceea ce apare în directiva Habitate, directiva Păsări, toate aceste lucruri trebuie să fie și implementate concret și în acest sens Comisia Europeană trebuie să dea dovadă de uh, o atitudine militantă în așa fel încât să tragă la răspundere statele membre, eventual în fața Curții Europene de Justiție. Pentru că numai Comisia are acest, uh, această competență de a uh, aplica proceduri de uh, infringement. Și știm că răspunderea este acum, mingea este în terenul Comisiei Europene, pentru că ea este responsabilă dacă există probleme de punere în aplicare ineficientă. Ideea este că e nevoie de o colaborare cu statele membre, o conlucrare cu acestea, cu parlamentele naționale, pentru a ne asigura că în momentul în care s-au făcut atât de multe eforturi de către cetățeni, de către instituții pentru a revizui legislația europeană, ca aceasta să fie în mod corect și eficient aplicată la, pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cine dorește să mai intervină, observații, comentarii, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare către doamna raportor în ceea ce privește conflictul de interese și cum anume acest lucru este abordat în directivă. Da, sunt de acord cu această prezentare și cu prezentarea precedentă, care, în care se spunea că mare parte din plângerile de la, sunt la nivel național și se referă la această directivă. Eu cred că această directivă este extrem de importantă, tocmai pentru că permite cetățenilor să găsească o cale de atac la nivel european pe niște chestiuni care altfel ar fi cu totul o competență națională, cum ar fi, spre exemplu, acordarea unor permise de a construi. Și foarte mulți oameni au fost frustrați în momentul în care autoritățile naționale acordă acele permise, mai ales când e vorba de proiecte foarte mari, mega proiecte, cu consecințe asupra mediului și asupra oamenilor care locuiesc în vecinătate și având în vedere că acordarea acestui permis este o competență tipic națională, atunci această directivă este singura legătură sau singura pârghie de care dispun cetățenii pentru a găsi o cale de recurs în afara um, domeniului național. Tocmai de aceea e foarte importantă pentru cetățeni. Cu toate acestea, și acum pun întrebarea, de multe ori constatăm la nivel național că aceste proiecte sunt finanțate de către uh, dezvoltatori și că există deja de la sine un conflict de interese în pregătirea și uh, punerea la punct a dosarului ca atare, analizei de impact. Și atunci, ceea ce trebuie să fie analizat sau evaluat se face poate în mod, uh, nu știu, imparțial Uh, e foarte greu să analizezi uh, impactul acestor mega proiecte și de multe ori ce apare în concluzie e de fapt o justificare uh, pentru a avea acele mega proiecte. Se întâmplă de multe ori să ai uh, permise acordate unor mega proiecte pentru a construi pe un teren uh, neconstruit. Și se spune că în, în concluziile analizei de impact peste stați, e un lucru extraordinar, cea mai bună soluție, ceea ce e mare bătaie de joc. Și motivul, de multe ori, este faptul că acea analiză de impact, de fapt, e finanțată de către dezvoltatorul proiectului, de unde apare și conflictul de interese. Așa că întrebarea mea către doamna vorbitor era în ce măsură această problemă a conflictului de interese este abordată în versiunea revizuită a directivei. Pentru că e o problemă majoră pentru a avea o implementare corectă a directivei. Uh, și când mă refer la implementare corectă, înseamnă care ține seama de uh, îngrijorările cetățenilor față de mediu. Mulțumesc foarte mult! Ultimul vorbitor care tocmai a intervenit era domnul Simon Buzucil din Malta. Mulțumim, mulțumim foarte mult pentru această contribuție. Mai sunt alte observații, alte comentarii? Please. Desideravo intervenire con una domanda. e sono... Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin. Sunt membra Parlamentului Italian, spune doamna Rosini, și Aș dori să mă adresez doamnei raportor. Această definiție a impactului asupra mediului Eu cred că trebuie să înțelegem foarte bine ce anume se înțelege prin această noțiune. Vorbim despre o evaluare integrată a acestui proiect, impactul asupra mediului și, evident, trebuie să se țină seama și de o viziune pe termen lung la nivel uh, social și economic pentru o anumită regiune. Pentru că, da, poate exista un conflict în momentul în care evaluările de mediu uh, pot fi uh, diferite uh, uh, față de evaluarea per total a întregului proiect uh, la nivel regional. Și evident, acest lucru poate fi legat de apariția în regiunea respectivă a unei noi întreprinderi, aspecte sociale. Uh, o a doua întrebare se referă la felul în care există diferite niveluri de guvernanță, adică local, național, regional, cum acestea sunt luate în considerare în directivă când vorbim despre control, despre monitorizare. și uh, cum anume controlul va fi organizat pe viitor în ceea ce privește gestionarea acestor dosare. Mulțumesc foarte mult. Deci, uh, tocmai a intervenit doamna Manuela Rossini din partea Parlamentului Italian. Mulțumim pentru contribuții. Mai sunt și alte întrebări, contribuții? Se pare că nu, dacă nu mă înșel, și atunci, doamna Balesteros, vă rog, răspunsuri. Thank you. Um, yes, for the first question, um, Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc pentru prima întrebare, foarte interesantă. E adevărat că există un nou articol în directivă, articolul 9.8, care prevede că în cazurile normale, obișnuite, există o obligație pentru dezvoltator ca să ofere informația și evaluarea Apoi, acea informație este culeasă de către autoritățile competente, analizată și se ajunge într-o etapă de analiză a informației, a rezultatelor procesului de consultare și apoi se ia o decizie. Într-adevăr, atunci când dezvoltatorul e aceeași persoană ca și autoritatea competentă, atunci intervine problema și o problemă apărută în multe, multe plângeri, multe dosare în cadrul petițiilor. Ceea ce spune acest articol este că atunci când autoritatea competentă este și dezvoltatorul proiectului, atunci statul membru respectiv trebuie să se asigure că organizarea și repartizarea competențelor se face în mod bine stabilit, bine delimitat, în așa fel încât să se evite astfel de conflicte de interes. Dacă decizia trebuie luată de autoritățile competente, atunci aceasta nu trebuie să fie aceeași ca și uh, autoritatea care este cea care trebuie să ofere informații în calitate de dezvoltator, precum și analiza de impact. Uh, Statul membru respectiv trebuie să se asigure că există o bună compartimentare a procesului decizional și a analizei evaluării furnizate. E clar că directiva trebuie să fie transpusă în legislația națională, dar nu doar atât, ci trebuie ca implementarea să fie funcțională și anume la nivel de autorități, de guvernanță, uh, în așa fel încât să fie ceva real. Ca să răspund doamnei Rosini, am uh, pierdut o parte din intervenția noastră pentru că am pierdut vreme încercând să mi pun căștile. Eu cred că întrebarea dumneavoastră se referea și era un pic asemănătoare, dar la un nivel diferit, la, în ceea ce privește diferitele niveluri de guvernanță, la ce nivel se ia decizia. Poate puteți repeta ca să aud. Da, prima întrebare se referea la definirea unui impact uh, asupra mediului care să fie mai holistic, mai cuprinzător și să conțină și uh, analiza socială și economică, pentru că mare parte din conflicte tocmai de acolo decurg ideea că există un impact asupra mediului care de multe ori poate se află într-o poziție conflictuală cu uh, dorința de dezvoltare durabilă. Și cea de-a doua parte a întrebării, cred că ați înțeles, așa anume cele diferitele niveluri de guvernanță, cât de importante sunt ele și luate în considerare în cadrul directivei pentru control și monitorizare. Yes. So in terms of the, um, I think that the fundamental objective of the directive Obiectivul fundamental al directivei este să asigure o luare în considerare a chestiunilor de mediu în procesul decizional, însă, după cum ați spus, să se promoveze dezvoltarea durabilă, ceea ce înseamnă că dacă există considerente sociale, economice, care intervin în procesul decizional, acestea să fie puse pe picior de egalitate cu considerentele de mediu. Dar obiectivul directivei este o protecție a mediului. Așa că în articolul 5 și în articolul 8.a este foarte clar decizia de a acorda un permis pentru un anumit proiect trebuie să fie în mod clar motivată ca și decizia de a refuza un proiect. De ce un proiect poate sau nu poate să fie dezvoltat? Deci trebuie să dispunem de toate informațiile referitoare la trăsăturile de mediu, factorii care intervin și care au fost analizați prin evaluare. E nevoie și de o motivare a felului în care s-a luat decizia, eventuale soluții alternative, măsuri de monitorizare și așa mai departe. Toate aceste elemente trebuie să fie publice, în așa fel încât fiecare să priceapă, nu doar faptul că au fost luate în considerare, ci să fie publicate, în așa fel încât uh, decizia și motivarea acestea să fie cunoscute tuturor. Și scopul acestui nou articol 8 este total nou. Dacă e să funcționeze, dacă e să fie transpus în mod corect și implementat în mod corect, atunci ar trebui să ne permită să avem o dezvoltare uh, mai durabilă, ceea ce este și scopul directivei și care să se ia în considerare uh, considerentele de mediu pe picior de egalitate ca și cele sociale și economice. Și în materie de guvernanță, da, e adevărat că în mare parte din proiecte Acestea sunt dezvoltate la nivel local și atunci autoritatea competentă care va trebui să hotărască dacă da sau nu proiectul local va avea loc, uh, de multe ori pot apărea probleme, cum ar fi, spre exemplu, conflictul de interese în diferite forme. Dar faptul că directiva prevede o informare sporită care să fie oferită publicului înainte de luarea deciziei, deci prealabil deciziei, și că informația respectivă trebuie să fie disponibilă pe site-ul web al autorității competente la nivel local, dar și pe site-ul web al autorității competente la nivel național, ar trebui să ne permită să beneficiem de mai multă informare și de mai bună coordonare. Și mai mult decât atât, faptul că statul membru trebuie trebuie să ofere informații și date în materie de analiză cantitativă și calitativă către comisie odată la șase ani de zile pentru nevoi de raportare, asta înseamnă că statul membru respectiv trebuie să aibă la dispoziție un sistem de colectare a informației de la nivelul local înspre nivelul național, care mai departe va fi transmis către comisie. Ori, sistemul acela trebuie să existe, trebuie să existe în toate statele membre felul în care statele membre vor colecta informația și de la nivel local și înspre nivel național, asta nu e menționat în directivă. Însă, faptul că statele membre trebuie să înființeze, să creeze acel sistem de comunicare între cele două niveluri, local și național, e bine, asta va avea un efect pozitiv. Vom avea o guvernanță îmbunătățită, pentru că e clar că vom uh, avea informații sporite. Ceea ce e important este ca acea comunicare să existe și să nu ne aflăm peste șase ani într-o situație în care un stat membru spune păi stați că n-am informația pentru că e prea greu de colectat uh, de la nivelul local. Nu. Asta s-a întâmplat într-o altă directivă, răspundere de mediu, la care am lucrat de asemenea. Dintr-o dată, statele membre au spus, pe păi, stați că nu avem informația, că e greu de colectat. Nu. Trebuie să stabilești un sistem pentru a colecta informația necesară, pentru a te asigura că există posibilitatea pentru Comisia Europeană și pentru Parlamentul European să monitorizeze implementarea legislației care a fost adoptată și pusă în aplicare în Uniunea Europeană. Asta e și cu asta basta. Ok, thank you. It seems there is no... Mulțumesc. Se pare că nu avem uh, întrebări suplimentare. Foarte bine. Atunci, aș dori să uh, o introduc pe următoarea vorbitoare, E vorba de doamna Sara Drake, care e expert uh, în domeniul juridic la uh, școala, uh, la Universitatea de Drept de la Cardiff. Ea ne va face o prezentare despre transpunerea și punerea în aplicare a regulamentului din 2004 cu privire la drepturile călătorilor aerieni. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă numesc Dr. Sara Drake și aș dori am uh, venit să vă prezint această directivă. Ne vom axa pe transpunere și pe implementare. Uh, am structurat prezentarea în două părți. Uh, în prima parte voi prezenta foarte pe scurt sfera de aplicare a regulamentului, implementarea și lacunele și uh, situația actuală și în a doua parte a prezentării voi trasa cinci domenii în care sunt posibile îmbunătățiri și voi face recomandări la adresa Parlamentelor Naționale, a Parlamentului European și a altor instituții europene. A trebuit să spunem chiar de la începutul Uh, prezentării că ne bazăm într-adevăr pe datele uh, cele mai recente, inclusiv pe valorile ex post uh, ale evaluării efectuate de către experți independenți și de către Comisia Europeană și mai recent de către Curtea de Justiție. Însă mai există încă lacune în colectare de date, ceea ce ne e foarte greu să avem o privire de ansamblu completă, completă a punerii în aplicare acestui regulament. Uh, m-ar interesa uh, să știu care sunt datele pe care le aveți dumneavoastră la Comisia de Petiții în legătură cu problemele cu care se confruntă călătorii în ce privește uh, aplicarea drepturilor călătorilor aerieni. Regimul european este unul dintre cele mai cuprinzătoare în lume pentru că Uniunea Europeană a acordat călătorilor drepturi care pot fi aplicate în mod direct în cazul în care nu se respectă legislația în domeniu. Această politică europeană e una dintre politicile prioritare pentru cetățeni împreună cu regulamentul roaming și mai recent regulamentul uh, privind uh, respectarea uh, datelor private. Scopul acestei acestui regulament este să se asigure drepturile cetățenilor la despăgubiri în cazul în care călătoria e perturbată de cât, evenimentele următoare. Nu pot să fie îmbarcați la bor, zbor, întârzieri, anulări sau modificarea statutului biletului companiile aeriene pot să nu acorde compensarea dacă problema apare în urma unor circunstanțe excepționale. Cu alte cuvinte, evenimentul nu putea fi, nu putea fi evitat chiar dacă au fost luate toate măsurile rezonabile însă uh, regulamentul a fost marcat uh, de nerespectare de la început, de la uh, erupții de vulcane până la taifunuri și așa mai departe. Drepturile cetățenilor au fost încălcate peste tot în Europa. Știm cu toții că călătorii nu se bucură pe deplin de drepturile lor și că le e foarte greu să primească despăgubiri individuale companii aeriene Um, potrivnice uh, se asigură că drepturile călătorilor nu sunt respectate. Uh, în unele state membre, uh, cetățenii sunt obligați să se adreseze unor organisme specializate pentru a obține compensații pe care le au în baza legii. Regulamentul uh, lasă uh, punerea în aplicare centralizată la nivelul statelor membre. Statele membre trebuie să uh, înființeze aceste organisme naționale pentru a se asigura că se acordă compensațiile. Statele membre pot institui și sisteme de sancțiuni naționale care sunt proporționate, efective și disuasive. Comisia Europeană și statele membre au depus eforturi foarte importante pentru a se asigura că se pune în aplicare regulamentul la nivel național în pofida rezistenței uh, sau presiunii exercitate de către companiile aeriene. Uh, și uh, uh, mecanismul de soluționare a litigiilor trebuie să fie salutat. În 2016-2017, organismul Delegatul Unit a spus că 75% din plângeri depuse în acest domeniu au fost soluționate în favoarea pasagerilor. Cu toate acestea, revaluarea cea mai recentă a politicii privind drepturile călătorilor aerieni, Studiu publicat în 8 noiembrie de către Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că sistemul european uh, privind uh, drepturile călătorilor aerieni este dezvoltat, dar uh, necesită eforturi foarte mari din partea călătorilor pentru a le asigura drepturile. În cele 10 state membre supravegheate, eforturile depuse de către organismele respective au crescut între 2015 și 2016. Pe ansamblu, sesizările vizează mai ales dreptul la competență compensare legate de uh, întârzieri, de anulare și la faptul că călătorul nu s-a putut îmbarca. Comisia a propus anul trecut o propunere de a reforma această, acest regulament pentru a, asigura, pentru a aborda lacunele sale și principalele motive pentru care nu se uh, pune în aplicare raportul cum trebuie. S-a spus că nu există un sistem de pune în aplicare uh, uniform în europeană și uh, Uh, de asemenea, uh, povara administrativă asupra companiilor aeriene a făcut ca ele să nu țină cont de drepturile pasagerilor. În uh, Spania, însă, bine, apar probleme. Brexitul s-ar putea însă să blocheze procesul legislativ. Uh, există uh, semne conform cărora uh, regulamentul într-adevăr a fost supus unei presiuni foarte mare. În 2015, condițiile meteo, um, grevele au dus și grevele lucrătorilor din aeroporturi au dus la întârzieri și deci la costuri foarte mari pentru companii, chiar dacă nu erau de vină pentru aceste întârzieri. A existat și o plângere comună la comisie spunând că Uh, faptul că greva controlorilor aerieni a dus la, închi- la închiderea spațiului aerian și astfel s-au îngrădit drepturile călătorilor. Se pare că uh, zborurile vor crește cu 5% anual până în 2030 și deci Uh, se pare că nu va exista suficientă capacitate pe piață și deci uh, uh, drepturile călătorilor aerieni par să fie tot timpul amenințate. În a doua parte a prezentării am identificat cinci domenii care necesită îmbunătățiri și aș dori să fac recomandări în atenția Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale, dar și în atenția altor instituții europene. Dacă nu se va înfăptui o reformă legislativă, lacunele identificate de comisie din 2013 din propunerea uh, de acordare de despăgubiri, deci aceste lacune încă persiste. E vorba de conștientizarea de către pasageri și cunoștințe, certitudine juridică, uh, sisteme naționale de punere în aplicare, uh, compensații și povară administrativă asupra companiilor aeriene. În ce privește sensibilizarea sau conștientizarea călătorilor și cunoștințele. Uh, bineînțeles că uh, călătorii trebuie să fie conștienți în legătură cu drepturile lor, să le cunoască foarte bine. Emily O'Reilly, uh, ombudsmanul, a pus accentul pe importanța conștientizării cetățenilor în discursul său de astăzi și a spus că este foarte important tocmai în perspectiva alegerilor europene din mai 2019. Regulamentul respectiv cere uh, uh, companiilor aeriene să respecte drepturile cetățenilor, dar un raport recent al Curții de Conturi a subliniat că în studiul lor uh, sensibilizarea pasagerilor, conștientizarea pasagerilor este încă scăzută. 39% dintre persoanele intervievate au declarat că sunt la curent pe deplin sau parțial cu drepturile lor. Mi se pare interesant că studiul respectiv spune că uh, drept, uh, cunoștințele cetățenilor în ce privește drepturile lor nu sunt întotdeauna complete, fiabile. Deci, parlamentele naționale ar trebui să se asigure că organismele naționale joacă un rol activ uh, în ce privește punerea la dispoziție de informații în atenția călătorilor. Trebuie să organizeze de asemenea campanii de sensibilizare. Raportul Curții de Conturi recunoaște că Comisia a luat uh, măsuri pentru a îmbunătăți uh, conștientizarea, și, mm, dar spune că toate aceste informații online nu explică călătorilor cum ar trebui să se comporte când au loc probleme. Există trei sfaturi pentru călători în aceste documente atunci când uh, au uh, loc probleme în timpul călătoriei. Acum, uh, în ceea ce privește certitudinea juridică. Cadrul juridic ca atare conține zone Uh, gri, e vorba de dispoziții care pot să fie interpretate uh, amplu sau strâns, de exemplu, uh, excepția pentru situații de excepționale. În pofida unor decizii în justiție, regulamentul încă generează incertitudine juridică, avem foarte multe litigi între companii și pasagerii aerieni. Apoi, regulamentul este foarte complex și e foarte greu pentru uh, părțile implicate să își uh, înțeleagă bine drepturile. Deci, pentru a îmbunătăți certitudinea juridică, parlamentele naționale trebuie să se asigure că organismele de punere în aplicare uh, uh, informează pe cetățenii în legătură cu drepturile lor și cu obținerea de despăgubiri când sunt probleme în timpul zborului. De exemplu, în iulie 2018, Autoritatea uh, din Regatul Unit a publicat declarații de plesă prin care clarifica drepturile pasagerilor în baza legislației europene, în urma uh, sau în timpul grevelor Ryanair compania ar trebui să continue să uh, uh, susțină certitudinea juridică. De asemenea, uh, trebuie ca persoanele implicate în punerea în aplicare a legislației la nivel național trebuie să fie uh, formate, trebuie să fie pregătite. Acest proces ar trebui să fie susținut de parlamentele naționale și de instituțiile europene. Un al treilea aspect îl reprezintă sistemele naționale de punere în aplicare și e o lacună majoră în ce privește punerea în aplicare și implementarea regulamentului. Regulamentul Uh, lasă uh, foarte multă libertate la nivelul statelor membre, uh, duce la variații în punere în aplicare, dar uh, sistemele naționale de punere în aplicare sunt prea slabe pentru a uh, detecta dacă o companie nu respectă drepturile respective. Uh, explicațiile ar fi lipsa de resurse, lipsa de expertiză operațională și tehnică pentru a evalua validitatea circunstanței excepționale, sancțiuni care sunt prea permisive și astfel nu acționează disuasiv. Uh, într-un raport din 2015, Comisia a spus că în unele state membre sancțiunea maximă pentru un incident este mai mică de 1000 de euro. Politicile de sancționare nu sunt suficient de proactive uh, și ra- același raport pe care l-am menționat din 2014 raporta faptul că organismele naționale de punere în aplicare uh, nu uh, aplicau uh, sancțiuni decât în 21% din cazuri. Pragurile juridice pentru impunerea de sancțiuni sunt prea greu de îndeplinit în anumite state membre. Există proceduri penale și nu proceduri administrative care trebuie să fie urmate iar în anumite state membre, organismele naționale de punere în aplicare nu au competențele în baza legislației naționale pentru a, uh, or, pentru a uh, da uh, comanda privind compensațiile Apoi, în ceea ce privește sancțiunile transfrontaliere, e foarte greu ca ele să fie aplicate. De asemenea, interpre interpretarea regulamentului de către aceste organisme naționale inclusiv în ceea ce privește excepția de circunstanțe uh, excepționale, deci interpretările diferă. Și de asemenea și nivelul de anchetare diferă. Și s-ar putea să fie un domeniu în care ar putea să intre uh, pe rol parlamentele naționale pentru a îmbunătăți uh, mediul național de până în aplicare. Acest mediu ar trebui să aibă un efect disuasiv asupra companiilor, pentru ca ele să respecte uh, Uh, uh, regulile respective. Ar trebui să fie mai scump pentru o companie uh, dacă drepturile pasagerilor nu sunt respectate. Sigur că nu toți pasagerii vor cere despăgubiri. Și de asemenea, unele măsuri nu sunt de tip sancțiuni. Se vorbește foarte mult despre un regulament responsiv, proactiv Uh, mediul academic uh, spune că ar trebui să avem o abordare în etape în ce privește punerea în aplicare, iar organismele naționale ar trebui să aibă intervenții moderate pentru a uh, încuraja respectarea și intervenții care să uh, devină tot mai punitive și să fie tot mai stricte. Organismul, deci pe pagina internet a organismului din Olanda s-a prezentat o intervenție așa de tip scară uh, pentru a încuraja această abordare legislativă. Și în documentul uh, informativ există și o așa numită piramidă a punerii în aplicare pentru a vedea cum ar putea, ar putea funcționa sistemul. În ceea ce privește recomandările parlamentele naționale ar putea să joace un rol foarte important pentru a se asigura că politicile naționale, dar și uh, cadrul uh, național legislativ e adaptat și respectă uh, acest principiu al regulamentului responsiv. Acum aș trece la al patrulea domeniu care necesită atenția noastră dacă vrem să avem un sistem de punere în aplicare eficient, este foarte important ca călătorii să primească despăgubiri dacă nu le sunt respectate regulile, ă, drepturile. E un domeniu în care s-au înregistrat progrese ă, mai ales cu rețeaua ADR. Dar există însă obstacole care ă, nu permit pasagerilor să-și obțină compensații. Este vorba de rețeaua de soluționare alternativă a litigiilor. Uh, trebuie ca pasagerii, atunci când doresc să depună o cerere, să uh, cântărească argumentele pro și contra, uh, dar și să știe că soluția lor nu este foarte costisitoare. În 2017, Comisia a înlesnit înființarea unei rețele paneuropene de entități SAL, care, se acoperă, care acoperă transporturile publice, dar și private, deci o rețea în care se face schimb de bune practici și schimb de vederi. Scopul ei e uh, să înlesnească colectarea de date statistice în legătură cu regulamentul respectiv din toate statele membre. Pasagerii au posibilitatea de a depune plângere la un tribunal în instanță la nivel național, dar sigur că procedurile judiciare câteodată sunt costisitoare și îndelungate. Există și uh, o prevedere la nivel european în ce privește despăgubirile colective, care se referă la posibilitatea de a depune uh, plângeri colective atunci când regulamentul nu este respectat. Probabil că companiile aeriene uh, vor exercita presiune împotriva acestui regulament și deci instituțiile europene și Parlamentul European și Parlamentele naționale vor trebui să se mobilizeze. Au avut dezbateri legate de folosirea tehnologiilor pentru ca plata compensațiilor să se facă automat. În ianuarie 2018, Ryanair a spus că explorează această posibilitate, pe, sigur că asta ar putea reduce povara administrativă asupra uh, companiilor. Curtea de conturi a solicitat introducerea, introducerea unei uh, obligații juridice când, uh, deci de a plăti compensații călătorilor. S-a lansat recent o campanie uh, Există și o petiție semnată cu mai bine de 100.000 de semnături. Și acum, ultimul domeniu de preocupări este vorba de uh, povară administrativă asupra companiilor. Este foarte clar că companiile nu vor uh, uh, fi de acord cu respectarea regulamentului, pentru că uh, tot ce înseamnă circumstanțe excepționale le scapă de sub control. Uh, de exemplu, datoria de asistență, uh, tot ce ține de anularea uh, zborurilor datorită unor uh, greve și altor probleme. Sigur că există un impact financiar pentru companii. Dacă nu se schimbă legislația la nivel național, parlamentele ar trebui să se asigure că se iau măsuri pentru a spori capacitățile pe piața aviației. Mă gândesc la sistemul de control aerian și legislația națională ar trebui să uh, permită companiilor să recupereze costurile din păr- de la părți terțe. Se pare că în unele state membre nu se poate proceda astfel. În încheiere, deci, există foarte mulți factori care subminează protecția consumatorilor pe care o conferă uh, legislația europeană în domeniul uh, uh drepturilor călătorilor aerieni. În ceea ce privește regulamentul 261, el este pus la nivel, în aplicare în mod descentralizat între statele membre, dar trebuie ca regimurile naționale să aibă un efect disuasiv, astfel încât legislația națională să fie schimbată și pentru a ne asigura că resursele sunt uh, disponibile la nivel uh, național. Instituțiile europene ar putea să revizuiască cadrul juridic al regulamentului 261 și să sprijine recomandările pentru a clarifica drepturile și obligațiile pentru a reduce povara administrativă și pentru a îmbunătăți punerea în aplicare. Ar trebui să sprijinim uh, uh, despăgubirile extrajudiciare. Uh, companiile ar trebui să fie încurajate să respecte uh, regulamentul, iar persoanele ar trebui să se poată bucura de drepturile conferite în conformitate cu legislația europeană uh, dar uh, rolul persoanei nu este să se substituie uh, organismelor publice care ar trebui să se ocupe de punerea în aplicare. Mulțumim, Sara! O prezentare fascinantă și extrem de importantă. Doamnelor și domnilor, lansăm acum dezbaterea. Acum puteți adresa întrebări sau puteți face observații, remarce. Vă rog, dacă dorește cineva să intervină. Okay. Nobody? Nu văd pe nimeni să dorească să ia cuvântul. Prima strigare, a doua strigare. Bine, atunci această situație poate că a sosit timpul să închidem uh, primul nostru panel de discuție. Mulțumesc foarte mult uh, experților invitați. Vă mulțumesc uh, mult tuturor pentru prezență și participare și am câteva informații foarte importante pentru dumneavoastră. Uh, toată lumea prezentă în sală este invitată la masa de prânz. Uh, instituția Ombudsmanului European ne invită pe toți la prânz. Prânzul va avea loc la restaurantul Braserie, chiar în această clădire, la etajul 3. Dacă cineva nu se orientează încă bine, echipele administrative ale Comisiei PETI vă vor sta la dispoziție să vă orientați. Deci, vă spun, braseria se află în aceeași clădire la etajul 3 și mă iertați, era să spun greșit ora, deci prânzul va începe în 35 de minute la etajul 3 la braserie. Și apoi, la două și jumătate după amiază, vom relua în această sală evenimentul nostru de astăzi, așa că Până una alta poftă bună tuturor și ne revedem la două și jumătate în această sală. Mulțumesc!